Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bună seara, bine ați venit la această adunare constituantă a Subcomisiei de Siguranță și Apărare și uh, felicitări colegilor care au fost aleși, felicitări și celor care au fost realeși în această subcomisie care are un dublu titlu și care ne pălește de două ori. În primul rând, chiar dacă este o subcomisie, nu este o comisie de mâna a doua pentru că are niște prerogative cât se poate de importante și în același timp se numește siguranță și apărare, însă nu e doar o comisie de discuții pe marginea unor subiecte care nici nu există, de pildă apărarea la nivel european, ci ea face trimitere și la o politică de siguranță și de apărare comune care sunt prevăzute ca atare în um, tratat și care în același timp um, am avut ocazia, pentru că am avut ocazia să constatăm că putem face foarte multe lucruri și la fața locului și în această subcomisie. În orice caz, sper că același lucru se va întâmpla și în continuare. Și vreau să vă reamintesc că faptul că trebuie să alegem președinții și vicepreședinții. Așadar, o să începem în ceea ce mă privește cu alegerea președintelui, alegerea președintelui în această subcomisie. Așadar, și în același timp uh, vreau să vă spun și numele deputaților uh, supleanți care vor înlocui deputații titulari în procedura de vot care nu sunt prezenți. Așadar, din partea grupului SD, domnul Victor Boștinaru este cel care nu va participa la vot și din partea grupului PP domnul Ivo Belet și domnul McAllister. Le quorum. Constat că 8 deputați, adică s-a atins quorumul legislativ, sunt prezenți 8 deputați, așadar o să trecem la desemnarea candidaturilor și de aceea o să dau cuvântul grupurilor politice care vor prezenta numele candidaților. Jeff, Andrew, ai cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și dați-mi voie să vă spun că ne-a făcut mare plăcere mandatul dumneavoastră uh, în fruntea acestei subcomisii, de aceea vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și uh, dați-mi voie ca numele conservatorilor și reformatorilor să propun numele doamnei Ana Fortiga în numele de președinte a acestei subcomisii, doamna Fotiga este, de fapt a fost uh, membru al, a fost parlamentar în Polonia și în egală măsură a fost șefa de cabinet uh, a Parlamentului și, ceea ce este cel mai important, a fost ministru de externe a Poloniei mai mulți ani de zile. Așadar, uh, are o experiență extraordinară în acest domeniu și de aceea cred că, cred că are tot ce îi trebuie la dispoziție pentru a uh, conduce foarte bine această subcomisie. Mulțumesc, doamnă Fotiga. Vă întreb dacă sunteți de acord să vă prezentați uh, pentru această funcție, să fiți candidată. Da, accept, spune doamna Fotiga. Doamna Fotiga este așadar membru titular a acestei subcomisii și, în egală măsură, și-a completat declarația de interese financiare, așadar putem spune că este eligibilă pentru această funcție, de aceea vă întreb dacă mai sunt și alte candidaturi. Ana Gomez? Da, doamne președinte, și eu aș dori să vă salut și doresc și eu să vă mulțumesc pentru uh, mandatul extraordinar în fruntea acestei comisii, care așa este, cum ați spus, este o, comisie, o subcomisie foarte importantă și, în egală măsură, dați-mi voie ca nume personal să îmi prezint candidatura. Firește, nu mă îndoiesc de calitățile pe care domnul Van Orden le-a menționat, referitor la, la calitățile candidate din partea grupului său, doamna Fotiga. Cred însă că grupul dumnealui a transmis dintotdeauna o serie de poziții care contestă nevoia de a avea o politică de siguranță și apărare din partea Uniunii Europene. Dacă aceasta este limita, dacă acesta este, să spunem, linia de urmat, am senzația totuși că nu asta ne dorim pentru președinția acestei subcomisii. Eu fac parte din această subcomisie încă de la înființarea ei, în anul 2004, și știu prea bine uh, că s-a muncit din greu, tocmai pentru a stabili această credibilitate a acestei subcomisii, în primul rând sub președinția colegului nostru și apoi și de către dumneavoastră și cred că dacă nu știu, dacă doamna Fotiga poate ar putea să ne dea câteva lămuriri, dar dacă pe de altă parte doamna Fotiga are aceeași părere ca și domnul, uh, ca colegul său, domnul Geoffrey Van Orden, care tocmai ce a propus-o pe postul de candidată și care, de altfel, dintotdeauna s-a exprimat în mod cât se poate de coerent și arătând foarte clar că susține o poziție care, de fapt, contravine ideii de a pune uh, bazele unei Europe a siguranței și apărării, uh, mi se pare că nu ne aranjează deloc, mai ales în acest moment, o astfel de linie mai ales când Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de crize în imediata sa apropiere, în care capacitățile de um, apărare sunt cât se poate de importante și numai capacitățile de apărare. De aceea aș ruga o doamna Fotiga să ne spună dacă ne-ar putea da ceva lămuriri în legătură cu poziția dumnei și aș întreba-o dacă împărtășește cât de puțin punctul de vedere al domnului Van Orden, care a propus-o candidat, și dați-mi voie să-mi anunț candidatura și o să vă rog să se procedeze prin vot secret două observații, dacă îmi dați voi. În primul rând, în ceea ce privește eventuala prezentarea unei candidaturi care există, însă această candidatură trebuie să fie prezentată în numele unui grup, pentru că dumneavoastră ați vorbit de candidatură individuală, deci ori prezentați o candidatură în numele unui grup, ori, dacă nu, cu doi deputați, pentru că e nevoie de cel puțin 5%, adică deci dacă sunteți sprijinită de cel puțin doi deputați, aveți dreptul să vă prezentați. Asta o dată referitor la procedură și în ceea ce privește aspectul politic, doresc acum să dau cuvântul grupului ECR care a prezentat candidatura doamnei Fotiga, vă rog, domnule Van Orden, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie în primul rând să spun că da, într-adevăr, nu e vorba despre uh, oarecare, orice, orice candidatură, ci este vorba despre o um, candidatură din partea grupului, vorba de doamna Elșvieta Fotiga. În al doilea rând ne aflăm în Parlamentul European, un parlament democratic și care reprezintă multe națiuni și multe opțiuni politice și uh, mi se pare de bun simț să fie reprezentare de asemenea foarte variată. Și în al treilea rând, firește că numele, desemnările uh, Uh, se fac în baza sistemului de DONT, uh, care arată foarte clar că trebuie reprezentate și interesele grupurilor mai, mai mici și a țărilor mai mici, interese care trebuie să fie protejate. Și mie mi se pare că este un pas riscant dacă încercăm să ne îndreptăm într-o altă direcție. Cred însă că doamna Fotiga are ceva de spus. Vă rog, doamna Fotiga, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă, să știți că eu reprezint Polonia. Polonia este circumscripția în care am fost aleasă și mai mult decât atât, să știți că am și condus delegația pol poloneză la, uh, la o serie de conferințe interguvernamentale în momentul negocierii tratatului de la Lisabona și știu mi-aduc aminte de ce scrie la articolul 42, acolo unde se vorbește despre politica uh, de securitate și apărare comună. De aceea nu aș vrea să mă pronunț în nume propriu, pentru că atât litera uh, cât și spiritul acestui articol ne vorbesc despre o politică de securitate și apărare comună la punctul 2. Și acolo se spune, fără a duce atingere statelor membre care, la rândul lor, uh, vor să-și asigure siguranța prin alte alianțe, cum ar fi NATO, și cu siguranță fiind uh, membra a opoziției anticomuniste din Polonia, să știți că prețuim foarte mult uh, siguranța noastră ca rezultat al acestei alianțe și de aceea să știți că eu sunt foarte fidelă uh, conținutului pe care l-am negociat. Conținut care a fost ratificat în Parlamentul Polon- Poloniei și a fost semnat de către Um, președintele nostru, motiv pentru care are forță de lege. Acest lucru înseamnă că îmi creează anumite obligații și sunt convinsă de acest conținut. Pe de altă parte, însă, nici nu aș vrea ca această politică uh, comună, să spunem, uh, n-aș vrea ca această politică în regiunea din care vin, o, politică, o regiune foarte dependentă, n-aș vrea să ia locul unei politici pe care o duce în acest moment NATO. Vă mulțumesc și eu pentru intervenția dumneavoastră și, uh, domnule Pașcu, vă rog, în primul rând, uh, știți foarte bine, la nivel de procedură, știți că eu sunt dintre cei care sprijină candidatura colegei mele, Ana Gomez, și, Gomes, și cred că nu sunt singurul care sunt acest lucru, însă pe fond nu se discută de calitățile personale ale candidaților, ci vorbim de atitudine certitudinea de care dau dovadă într-o comisie care până la urmă ține de Uniunea Europeană și dacă noi, să spunem, ne lipsim de siguranță și apărare în Uniunea Europeană, în comisia care a fost înființată tocmai pentru a sprijini și pentru a ajuta, să spunem, această politică să avanseze și dacă eh, declinăm totul în favoarea NATO, deși pot să vă spun că sunt un susținător al NATO și am fost ministru, era ministrul apărării pe vremea când se negocia aderarea României la NATO, deci sunt întotdeauna pentru NATO. Pe de altă parte, trebuie, nu trebuie să avem o perspectivă competitivă în ori, ori. Cred că acestea se completează și foarte bine reciproc. Și dacă eu am înțeles bine, uh, dacă mă rog, poate că aș, dacă aș fi înțeles acest lucru, cu siguranță n-aș mai fi cerut cuvântul, dar asta am înțeles. Dragi colegi, vorbim de dezbateri pe care le vom purta timp de 5 ani în această subcomisie, dezbateri pe care, dragă Jeffrey, le-a mai purtat. De ce? Ceea ce vă propun eu să facem este să trecem și să respectăm procedura și anume să votăm, fie prin aclamare, dacă doamna Fotiga va fi unicul candidat, sau dacă nu, trecem la vot secret, electronic, dacă doamna Gomes își menține uh, candidatura, atunci vom vota electronic, secret. Vă rog să vă înarmați cu, să, cu cartela electronică de vot. Candidatura doamnei Gomez a fost prezentată, sprijinită de mai mult de doi membri din această subcomisie. Deci este corect, doamna Gomez este membru titular al acestei subcomisii și a completat declarația de interese financiare. Candidatura așadar este acceptabilă și supunem aceste două candidaturi la vot, vot electronic secret. Și vreau să vă reamintesc faptul că vom avea un vot Aveți două butoane, plus și minus. Deci, butonul cu verde, cu plus, de culoare verde, în ordine alfabetică, este atribuit doamnei Fotiga. Apăsați, deci, pe butonul uh, verde cu semnul plus și votați pentru doamna Fotiga, dar dacă apăsați pe butonul uh, roșu cu minus, înseamnă că votați pentru doamna Gomes. Cred că este foarte limpede pentru toată lumea. Da? Atunci declar deschis votul a deux À deux personnes sont en trop. Avem două persoane în plus, vă rog, nu votați decât dacă sunteți titulari și avem, repet, două cartele în plus. Îmi me reste une. Acum se pare că este o cartelă în plus. Nu știu cine din ce grup rappelle la constitution hein, des groupes de façon... Vreau să vă reamintesc um, care este structura grupurilor. PP are 9 voturi, ca să știți să vă faceți socotelile. SND uh, 8 voturi, ECR 3 voturi, ALDE 3 voturi, GUE 2 voturi, Verzi ale 4, 2 voturi, EFD de 2 voturi și neînscriși un vot și uh, a rămas, tot, chiar și așa avem un vot în plus. Si vous pouvez enlever les cartes, les... Dacă puteți, vă rog, cei care nu votați, dacă puteți să scoateți cartele, vă rog. Est-ce qu'il faut enlever le... Vous pouvez enlever les, les cartes? Bun, Vă rog să scoateți cartelele. Acum iată. Ac- nu, tot nu e bine. Tot nu e bine. Ne-am întors de unde am plecat. Vă rog frumos, grupurile politice să vă înțelegeți, să vă coordonați între voi. Acum e bine, sunt 30. Așa, 30. Bun. Sunt uh, 30 de cartele. Toată lumea a votat. <clears throat> S-a închis votul. Asta 31, nu pas posibil. Nu, nu, nu, ceva nu e în ordine, iar sunt 31 de voturi. Hai că nu poate fi atât de greu, har domnului că nu suntem 250. Vă rog, luăm de la capăt. Deschid încă o dată votul. Cu verde pentru doamna Fotiga, cu roșu pentru doamna Gomes și în continuare apar 31 de cartele. PPE, c'est OK Moi inclus, hein PPE Um, mă, mă numărați și pe mine, 8 voturi la socialiști, e bine. E bine, e bine, avem 30 de alegători. Acum s-a închis votul și rezultatul 15 pentru doamna Fotiga, 8 pentru doamna Gomes. La majorité était à... Majoritatea așadar este de 15, deci doamna Fotiga este aleasă și îi cedez de îndată președinția. Au revoir. Vous pouvez emmener le impetus. Mm-hmm. I would like to, to thank the subcommittee. Aș dori să mulțumesc subcomisiei pentru securitate și apărare, pentru că am fost aleasă pentru a ocupa funcția de președinte acestei subcomisii. Aș dori să-i mulțumesc fostului președinte pentru munca sa excelentă și vă asigur că voi profita de experiența sa și de expertiza secretariatului în activitatea mea viitoare. Și acum permiteți-mi să trec la punctul 2 de pe ordinea de zi. Și anume, alegerea vicepreședinților. Mi s-a spus că quorumul necesar este întrunit și că aceiași uh, membri supleanți sunt prezenți pentru a înlocui membrii titulari. Și acum voi da cuvântul uh, reprezentanților din partea grupurilor politice care ne vor propune candidații pentru funcția de prim vicepreședinte al subcomisiei SEDA. Flores. Domnul Chelam, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna. Felicitări. În numele grupului PPE, Aș dori să-l uh, propun pe Michael Galer pentru funcția de prim vicepreședinte al Comisiei SEDA. Dumnealui dispune de o experiență impresionantă în acest domeniu și în calitatea de coordonator a dat dovadă de a, disponibilitatea de a ajunge la compromisul, Deci Mihail Galer este candidatul nostru. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Aș dori să vă întreb dacă sunteți de acord cu această candidatură, domnule Galer. Da? Mulțumesc. Declarația privind declarațiile, interesele financiare a fost transmis, transmisă și vă bucurați de sprijinul unui grup politic, deci propun să alegem primul vicepreședinte prin aclamare. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog să veniți aici la prezidiu. um, the second uh, vice chair was. Uh... Al doilea vicepreședinte a fost propus de asemenea de un grup politic și dau din nou cuvântul domnului Kelam. Vă mulțumesc din nou. În numele grupului PP aș dori să propun pentru postul de-al doilea uh, vicepreședinte al subcomisiei SEDA pe domnul Jaromir Stetina. Domnule Stetina, sunteți de acord cu această propunere? Vă mulțumesc. Declarația interesă financiară a fost de asemenea transmisă și propun să ne dăm acordul pentru această candidatură tot prin aclamare. Vă mulțumesc, domnul Ștetina a fost ales în calitate de al doilea vicepreședinte al subcomisiei noastre. Vă rog să veniți alături de noi aici la prezidiu. Now, please, uh, the representative. Și acum aș dori să rog un reprezentant al socialiștilor să ne propună candidatul lor pentru postul de al treilea vicepreședinte al subcomisiei noastre. Doamnă președinte, mă bucură faptul că pot să-l uh, propun pe colegul uh, nostru, domnul Khan, care dispune de o experiență extinsă în acest domeniu al apărării. Vă mulțumesc. Declarația intereselor financiare a fost depusă de asemenea. Domnule Khan, doresc să vă întreb dacă sunteți de acord cu această candidatură. Vă mulțumesc. Vă rog să acceptați această candidatură prin aclamare, pentru că este singura. Mulțumesc! It was uh, the last uh, four candidature for, for the vice. And First, uh, Și acum ultima propunere de uh, candidat pentru postul de vicepreședinte din partea grupului politic al GUE. Le queremos proponer a Sabine Lusin. Mulțumesc. Am dorit să o propunem pe Sabine, pe Sabine Lusin coordonator pentru grupul nostru politic din uh, ultimul, din ultimul mandat, calitate în care a fost realeasă, de altfel. Dumnezeu a lucrat în uh, această comisie în ultimul uh, mandat, are experiență în acest domeniu și dorim să o propunem pentru acest post. Sunteți de acord cu această propunere, doamnă Lezing? Da? Declarația privind interesele financiare a fost depusă în Parlamentul European. Deci putem trece la alegerea doamnei Lozing prin aclamare. Vă mulțumesc și vă rog să veniți și dumneavoastră la prezidiu. Thank you. Now we move to item 3. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Și aș dori să vă rog să confirmați calendarul viito- viitoarelor întâlniri prevăzute până la sfârșitul acestui an, până în luna decembrie. Prima întâlnire urmează să aibă loc pe data de 11 septembrie. Deci după vacanța de vară și Știm că a avut loc un eveniment important la această dată și în perioada respectivă va fi pregătit viitorul summit al NATO din um, țara Galilor în luna septembrie. Deci cred că vom avea o ordine de zi încărcată și aș dori să invit pe membrii biroului Logit să ne întâlnim la Strasburg pentru a discuta aspecte importante legate de activitatea subcomisiei SEDE. Sper că sunteți de acord cu această propunere. Văd că nu există uh, nicio obiecție și atunci uh, calendarul este considerat a fi aprobat. Oh. Okay, so there is no any other business. La punctul diverse nu avem nimic. Drept urmare, suspend întâlnirea subcomisiei noastre. Vă mulțumesc din nou. Vă mulțumesc pentru alegerea membrilor biroului.